Good morning. Bună ziua. Bună ziua tuturor. Așteptam o replică de la domnul Liberațchi. Deschidem, deci, ședința de azi a Comisiei. cu informații privitoare la deciziile care s-au luat în întrunirea coordonatorilor de ieri seară. Cea mai importantă dintre informațiile pe care trebuie să vi le dau este că, în esență, am hotărât să închidem conducta de intrare. Vă explic imediat. De la Comisie ne sosise o propunere de directivă care privește uh, formalitățile pentru intrarea navelor în porturile statelor membre. Evident, că eh, dacă noi ar trebui să, ar fi să numim acum un raportor și să începem să lucrăm, eh, nu vom putea eh, încheia această activitate înainte de sfârșitul legislaturii și ar fi o muncă cu totul inutilă. De aceea am hotărât să nu numim un raportor, deci să nu dăm curs acestei propuneri de modificare a directivei și în plus, uh, vă rog să luați notă de această informație, uh, eu voi scrie comisarului Tajani o notă uh, pentru a-i spune că ne pare rău că a sosit atât de târziu această propunere de directivă pe care am fi dorit să o discutăm și că în acest moment, cu excepția unor cazuri excepționale, ni se pare cu totul uh, inutil să se anunțe uh, asemenea modificări uh, legislative cărora nu li se poate da curs. Deci, ceea ce vreau să vă spun este că în lunile care urmează vom încerca să încheiem multe lucruri care sunt în curs de uh, Uh, elaborare, dar nu vom începe lucruri noi. Sigur, uh, cu excepții uh, vom cere de pildă grupul INGUE să numească raportori pentru raportul despre buget. Nu excludem, deci, asemenea lucruri, dar ceea ce riscă să rămână o muncă inutilă, ă, nu ă, o vom face. În această perspectivă, ă, sigur, nu vom putea face unele lucruri, cum ar fi aceste rapoarte de inițiativă pe care am fi dorit să le facem, dar mi se pare că trebuie să gestionăm încheierea acestei legislaturi. Vă semnalez că printre documentele pe care le-am primit pentru informare sau analiză eh, se mai află la punctul 9 eh, de pe ordinea de zi de ieri un raport al Comisiei pentru eh, privitor la finanțarea securității aeriene. Și vă amintesc că pachetul de compromis uh, care se referă la modificarea regulamentului privitor la siguranța aeriană, noi lăsasem deoparte această temă a finanțării și cerusem Comisiei să revină cu o propunere. Uh, Comisia uh, ne trimite comunicări. Sigur, nu mai avem nevoie acum, dar Uh, modestia și spun cu toată responsabilitatea, modestia acestei comunicări. Uh, uh, în momentul de față, dacă ni se trimite o comunicare, înseamnă că nu va urma nicio propunere legislativă și este, îmi declar totala insatisfacție față de angajarea Uh, comisiei și de aceea mă angajez uh, la rândul meu să trimit o scrisoare comisarului Tajani pentru a-i preciza uh, poziția noastră. Și această poziție banală că costurile siguranței aeriene trebuie împărțite astfel încât să se poată realiza această asumare a, a siguranței aeriene din partea tuturor statelor membre. În consecință, va exista această scrisoare. O scrisoare analogă a fost aprobată ieri, a fost aprobat textul acestei scrisori, privește SAS în consecința unor rapoarte și aici noi ne așteptam ca Comisia să ne explice care este interpretarea ei uh, și solicităm uh, din nou uh, un punct de vedere din partea Comisiei. În ceea ce privește restul, am luat cu interes notă de Uh, intenția de a adera la programul antifraudă OLAF, am uh, acceptat uh, raportul de inițiativă al domnului Savari. Sigur că nu ne vom întrerupe activitatea așteptând un raport. Uh, după cum s-a uh, făcut cunoscut că Comisia ENVI, pregătește uh, o, un raport privitor la dezmembrarea navelor. Vom cere un raport pentru ca și poziția acestei comisii să fie explicată când se va discuta. Astea sunt hotărârile luate ieri. Astăzi, dacă ne-am întrunit cu toții, putem începe sesiunea noastră de vot. Deschid, deci, votul cu acordul. Ne scuzați-mă. Ă, să facem mai întâi o încercare, să verificăm dacă funcționează sistemul de vot. Vă rog să inserați cartelele de vot. Deschidem votul. funcționează. Putem, vă rog, să mai încercăm o dată. Vă rog să votați din nou. supun la vot acordul dintre uh, Comunitatea Europeană și Armenia privitoare la anumite servicii aeriene. Deschid, deschid votul. Toată lumea a votat. Se închide votul. 45 pentru, o abținere, se aprobă. Supun la vot acordul Da, vă rog. Înainte de a vota în privința acordului Președintele vorbește simultan cu orator. Ă, acordul cu Israelul. Aș dori o explicație ă, înainte de vot. Noi suntem ă, în timpul votului, nu se fac acum declarații la sfârșit. Îmi pare rău, am deschis votul, altfel nu vom mai termina niciodată. Respect tot ce aveți de spus, veți putea adăuga în momentul când se vor face declarații de vot. Trebuia să vorbiți acum o lună sau v-ați vorbit după vot. Deschid deci votul. A votat toată lumea. Lipsește un vot. În fine, s-a închis votul. 49 prezenți, au votat 48, 44 pentru, 2 abțineri, 2 împotrivă, se aprobă. Declarațiile se vor adăuga la procesul verbal și vor fi utilizate uh, în modul cel mai corect. Ne așteaptă, iată, o listă de vot. Deschid, deci, votul cu uh, propunerea de directivă care modifică de, uh, directiva 1999-62-EC privitoare la uh, încărcătura vehiculelor pentru anumite uh, infrastructuri. Raportor, domnul El Cadraui. Pun la vot Amendamentul 159 Ialoviețchi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Supun la vot. Compromisul A pe părți separate. Prima parte, integral, fără paragraful 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Mi se pare că se aprobă, dar uh, să verificăm. Deschid votul. Am deschis votul electronic. A votat toată lumea. Se închide votul. 50 de prezenți, 48 de votanți, 32, 16 abțineri. Prima parte a compromisului A se aprobă. Trecem acum la partea a doua, care privește paragraful 2. Cine este pentru? Împotrivă. Mi se pare că se respinge, dar să verificăm. Să uh, deschidem votul. Se închide votul. 18 pentru, 30 împotrivă, nicio abținere, se respinge. Trecem la partea a treia. E vorba de paragraful 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Nu vă mai citesc tot. Vă e limpede ce amendamente cad. Trecem, deci, la compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Asta îmi face să cadă amendamentele 460 467. Trecem la compromisul C. Nu. Cade și el. Dacă este respins uh, partea a doua, deci trecem la compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. Trecem la compromisul D. Articolul 1, punctul 4, uh, vot uh, pe părți. Votăm prima parte, care este întregul compromis de fără fraza including the reduction of oil dependency and road, din uh, rândul 16. Pun la vot cine e pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Acum uh, votăm partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Mi se pare că se aprobă, dar să verificăm. Deschid votul. Uh, partea a doua a compromisului D. S-a votat. Închid votul. Nu. 23 pentru, 25 împotrivă. Nu se aprobă, prin urmare. A doua parte a compromisului D. Trecem la partea a treia, cuvântul road. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. Trecem la compromisul E. Earmarking, external costs. Și aici votăm pe părți. Prima parte, întregul compromis, fără fraza including the reduction of oil dependency and road. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Prima parte. Trecem la partea a doua. Cine pentru? Potrivă. Cred că se respinge, dar să verificăm. Verificăm uh, votul la, pentru partea a doua. Închidem votul. Am un vot în plus, socialist. Trebuie să vă scoateți cartelele. Acum închid votul. 23 pentru 25 împotrivă se respinge. A treia parte, cuvântul road, cine pentru? Împotrivă? Abține? Se aprobă. Trecem la compromisul F. Și aici vot pe părți. Prima parte, întregul compromis fără cuvântul road 2012 climate change. Este este întregul compromis, fără cuvântul răud din primul paragraf și fără 2012 în paragraful 2 și climate change. Cine este, deci, pentru această primă parte a compromisului? Cine împotrivă abțineri se aprobă. Trecem la a doua parte care privește cuvântul road. Pentru, împotrivă, abțineri. A doua parte se aprobă. Trecem la partea a treia. 2012. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A partea a patra. Climate change. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea 5, paragraful 2, sub paragraful 2, cine este pentru, împotrivă. Nu mi-e clar, să verificăm. Deschid votul, deci partea a 5 -a. Se deschide votul. De data asta este un votant PP în plus, vă rog. Acum să vedem. Închidem votul. 24 pentru, 23 împotrivă, nicio abținere, deci s-a aprobat partea 5 -a. Trecem la partea 6 -a. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se aprobă. Partea 7 -a. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se aprobă. Am terminat cu partea șaptea. Avem amendamentul oral prezentat de domnul Lichtenberger, care se adaugă compromisului F spunând it shall also include the effectiveness of the figures. Cine este, deci, în favoarea acestui amendament oral Lichtenberger? Împotrivă? Abțineri? Nu se aprobă. Există un al doilea amendament oral propus de doamna Lichtenberger. The report shall be uh, accompanied by an assessment on the road. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge și acesta. Să verificăm. Deci, verificăm al doilea amendament oral Lichtenberger. Uh, se deschide votul. Închid votul. Avem 18 pentru, 29 împotrivă și o abținere, deci nu se aprobă. Trecem la compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul H. Pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul I. Pentru, împotrivă, se aprobă. Am terminat, deci, cu compromisurile. Mergem mai departe. Eh, ajungem la amendamentul 160, Gran Pascual. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 161. Cine este pentru? Împotrivă. 162. Ayala Sender. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 163. Grandes Pascual Chero. Cine pentru? Împotrivă. Să verificăm pentru 163. Deschid votul. S-a votat. Închid votul. 19 pentru 29 împotriva se respinge. 164 de grande Pascual. Cine este pentru împotrivă abțineri se respinge. 165 Meyer Markov. Cine e pentru împotrivă abțineri se aprobă. 166 Savari. Cine e pentru împotrivă abțineri se respinge. celelalte decad. Să trecem la amendamentul 2. Nu, a, a de, căzut, a căzut și acesta, să vedem. 119 uh, I, 19 ITRE. ITRE 19, deci cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Rog. Partea a doua a compromisului E a fost respinsă, după câte știu. Asta înseamnă că 11 se, nu poate fi adoptat. Da. Supun la vot amendamentul ITRE 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 178 uh, cade. toate celelalte cad până la ajungem la 198 198 pagina 9 de Grand spascual Chero 198 pentru potrivă, se respinge Jensens a fost retras. Uh, Lichtenberger 200. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 201 uh, a fost retras. 202 Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 203 uh, a fost retras. Mm, trecem la Geographical Scope. 204 Lichtenberger pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205, Costa Cocilovo. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 206, Lightfried. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207, Yegl. Pentru, împotrivă, respingeri. 208, Stockman. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 209 Lightfried. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 210 Vatanen. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinge. 211 Ferber. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 212 Grandes Pascual. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 213 de Veirac. Care din ele. Verificăm 212, vă rog, de Grande Pascual. S-a votat? Închid votul. 18 pentru, 29 împotrivă, nicio abținere se respinge. Acum 213 de Veirac. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Doamna de Verac a câștigat la această loterie. Felicitări! Deci, următorul decade. Ajungem la amendamentul 13 al raportorului. Cine pentru împotrivă abțineri se aprobă. 218 decade. 219 cade și el. Ajungem la ITRE 22. Da, da, e admisibil. Pun la vot ITRE 22. N-am înțeles, să verificăm, vă rog. Deschid votul. Verificăm. ITRE 22. Închid verificarea. <laughs> Avem 24 pentru, 24 împotrivă, fără nicio abținere. Nu se aprobă. De atâtea controverse. 14 al raportorului. Cine este pentru, împotrivă? Mi se pare că s-a respins, dar să verificăm. Verificăm. Uh, Toată lumea a votat. Închid votul. 25 pentru, 22 împotrivă, fără abțineri, se aprobă. 220 Vortman Col și Arzembovski ca adăugire la amendamentul 14. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu se adaugă, se respinge ajungem la al raportorului împreună cu 221 și așa mai departe. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Ceea ce face să cadă amendamentul Ferber, ajungem la 16 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 224 a fost, a căzut. Ajungem la 225. Henis Plachert, amendament oral propus de doamna Votman Cole. Vă citesc paragraful of the infrastructure shall be available for the duration of a day, week, month and a year. In particular, the monthly rate shall be no more than 10% on the annual rate. The weekly rate shall be no more than 5% of the annual rate, and that's the, the, la, giunta, and the daily rate shall be no more than 2% of the annual rate. Ok, questa è l'aggiunta dell'emendamento orale. Se siete d'accordo si vota. Chi è a favore? Sorry. Relatore. Parere de da. relatore. Dank u wel, voorzitter. Raportorul. Mulțumesc. Ieri am discutat uh, despre acest aspect. Nimic nu ne împiedică să-l aprobăm. Uh, Însă, dat fiind că e târziu să discutăm acest amendament și ținând seama de faptul că autorul amendamentului original nu e de acord cu propunerea, eu aș propune să încercăm în mod constructiv o soluție pentru ședința din aulă. Poate că nu e momentul. Vă propun să nu acceptăm acest amendament. Mulțumesc. nu, vot, nu obiectez la punerea la vot a amendamentului, dar sfatul meu ar fi să nu sprijinim acest amendament, ci să îl ducem în uh, plenară și să vedem acolo. Micro. Deci nu obiectați uh, că a fost pus la vot, a fost pus la vot amendamentul, dar recomandați să ne mai gândim la această problemă și să vedem ce facem în plenar. Oricum, pun la vot amendamentul uh, Henish Plasher-Tiensen, modificat de amendamentul lor. Deci, domnul text autorii amendamentului original mi-au cerut să confirm amendamentul original, Deci nu pot decât să mă opun față de amendamentul oral în așteptarea găsirii unei soluții între raportor și ceilalți. Deci nu putem vota atunci amendamentul oral. Poftiți. Uh, Aș dori să vă amintesc că este o chestiune foarte importantă și trebuie să găsim o soluție. Mulțumesc. Bine, alora, im... Bun, în, uh, deocamdată să votăm amendamentul 225, așa cum a fost uh, propus, luăm act de discuția de aici și de posibilitatea de a interveni uh, ținând seama de propunerea doamnei Vortman Cole pun la vot, deci, 225 fără adausul amendamentului oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mi se pare că s-a aprobat, dar oricum să facem o verificare. Deschid votul 225. E cineva de la PP în plus? Se aprobă 28 pentru 17 împotriva. Cad următoarele, ajungem la 17 al raportorului, care este identic cu cele care urmează. Cine este pentru? Aproape toată lumea, da? Cine împotrivă? Abțineri, deci se aprobă. Mergem acum la ITRE 24. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu se aprobă. Avem acum 232 Ferber, identic cu Vatanen și Lightfried. Rămâne oricum 232 Ferber. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 234 free. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se aprobă. Da? Verificăm. Deci 234 free. Verificăm. Deci. S-a votat. Iarăși avem un plus 1 de la PP. Închid votul. 25 pentru, 23 împotrivă. Se aprobă amendamentul 234 Lightfield. Acum trecem toate următoarele cad. Ajungem la 252, articolul 1.2, amendamentul Vortman Colia Jembovski. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că s-a respins, dar e foarte strâns scorul. E bine să verificăm. Deschid votul. 252 Vortman, Colia, Jembovski. Toată lumea a votat. Închidem votul. 22 pentru 26 împotrivă se respinge. Ajungem la 253 Ferrari. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Ajungem la 262. Albertini, Gavronski de Grandes Pascual. Se aprobă. Amendamentul 19 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 265 RAC. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 200 264 Lichtenberger, identic cu ITRE 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum 266 Ferrari. prima parte, a doua a fost, uh, a căzut din cauza că s-a aprobat compromisul 1. Deci, 266 Ferrari. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 268 era Sender. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Ajungem la 270, Albertini Gavronski de Grand Pascual, identic cu Ferrari. Cine pentru? Împotrivă. Să verificăm. Deci deschid votul. 270 și 271. S-a votat. Închid votul. 19 pentru, 26 împotrivă. Nu se aprobă. Ajungem la 272 Stockman. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Face să cadă următoarele. 274. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 275 groș. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 276 cade. Ajungem la 277 groș. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă și face să cadă următoarele. Ajungem la 279 Meier Markov. Cine este pentru? Împotrivă. resping, se respinge. 280 Meier Markov. Se respinge. 281 identic cu 282 Egel. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 283 Lightfried. Cine pentru? Împotrivă abțineri se respinge, 284 rac, cine este pentru, potrivă, abțineri se respinge, 20 al raportorului, identic cu 285 și 286, cine este pentru, împotrivă, mi se pare că se aprobă, dar să verificăm, deschid votul, S-a votat. Închid votul. 46 de votanți, 24 pentru, 22 împotrivă. Se aprobă. Trecem la 287 Leichtfried. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. pun la vot, deci 288. Albertini, Gavoschi, Ferrari. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Vreți să verificăm? Să verificăm. Deschid votul la 288. A votat toată lumea? Da, închidem votul. 25 pentru, 21 împotrivă, s-a aprobat. 289 cade, 290 Leichtfried. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 291. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se aprobă. Mergem la 292 Lightfried. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu se aprobă. 293. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 294 Lightfried. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 295 Lightfried, cine este pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 296 Lightfried, identic cu următoarele două. Cine este pentru? Împotrivă. Și aici mi se pare că s-a respins, dar să verificăm. Deci 296, unii n-au ridicat mâna. Deci 296 și următoarele. E iarăși cineva de la PP în plus? domnul Zembovski, ia vedeți cine și-a uitat cartela. Închid votul. 22 pentru, 25 împotrivă, se respinge. Ajungem la 299 Barsipataki, identic cu ITRE 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Ajungem la 300 Blockland. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se aprobă. 301 s-a retras, 302 Barsipata che cade pentru că a fost aprobat 300. Ajungem la 303 Lightfrit. Cine pentru, Împotrivă. abțineri se respinge. 304 Ayala Center, identic cu 305. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 306 free, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 307 free, 307 free, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Trecem acum la 310 Ferrari. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 311 Lightfried, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 312 Vatanen, cine pentru, împotrivă, abțineri, mi se pare că s-a aprobat, dar să verificăm. 312 Vatanen. S-a votat, închid votul 48 de votanți, 25 pentru, 22 împotrivă. S-a aprobat. 313 Leichtfried. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 319. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 314 Gurmai. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 315 Ferber. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 318. Locurto Patricielo Zapala. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 316. Albertini Gavronski Ferrari. Identic cu Ferrari. 317 care ar cădea dacă ar fi respinsă prima parte. Da, bo e în regulă. Votăm, deci, 316 și 317. Cine este pentru, împotrivă? Mi se pare că s-a respins, dar să verificăm. E o zonă gri aici. A votat toată lumea? Dacă ați votat, sunt 45 de votanți, 17 pentru, 28 împotrive, nu e nicio îndoială. 320 locuri patricielo da palacine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Mergem la 321 Lichtenberger Identic cu 322. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum ajungem la 324 Lichtenberger. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 325 Lichtenberger identic cu 326. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. 327. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Poftim. 327 de Gran Pascual Cheiro. Deschid votul. S-a votat. Închid votul. 48 de votanți, 22 pentru, 26 împotrivă, se respinge. 328 Eagle pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 329 Lightfried, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 330 Gurmai, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 331 de Grand Pascual Chero, cine pentru, împotrivă, Aici e controversată chestiunea. Deschid votul de verificare privitor la 331 de gram Pascual Cheiro. Închid votul. 26 pentru, 22 împotrivă, se aprobă. 332, nu? Nu, a căzut. Uh, Trecem la 333, aia la sender, identic cu 334. Cine este pentru? Împotrivă? Mi se pare că s-a aprobat. 335, aia la sender, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 336 de Grand Pascual Cheiro. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la trei sute patruzeci și patru Barsi Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 345, Vortman Call. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se aprobă. 346 Ferber, identic cu 347 Egel. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 348 Blockland. Cine este pentru? Împotrivă? Mi se pare că s-a respins să verificăm, deci 348 Blockland. A votat toată lumea? Da, închid votul de verificare. 20 pentru 27 se respinge. 350 Ennis Plasher Jensen. Cine pentru, împotrivă? Se respinge. 349 Evans. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 353 Vortman Col. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 351 Lightfield. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 352 Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 uh, raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 354. Cine este pentru? împotrivă și respinge și acesta, 355 frit pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cad un alt număr de alte amendamente. Avem o pagină întreagă. Ajungem la 365 5, Iegel. Cine este pentru? 375. Cine este pentru? Se respinge. 376. Șut. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 377. Vortman Colea Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge, 378 sterx pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Ajungem, are momentele lui de glorie și sterx. Ajungem la uh, amendamentul 23. Nu, nu, uh, scuzați-mă, cad toate astea. Ajungem la 382. 382, Costa, identic cu Albertini Gavronski, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Da? Îmi pare rău pentru domnul Savari. Da, asta este. 385 Egel, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 a raportorului. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Cad următoarele și ajungem la amendamentul 25 al raportorului, care se votează ca o uh, adăugire la compromisul F, privește articolul 11, paragraful 1a. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 394 Lightfried. Pentru. Împotrivă? Abțineri se aprobă tot restul cade și ajungem la la 20 424 identic cu 425 Am impresia că 423 trebuie votat mai întâi Ferber ca adăugire la uh, compromisul F. Da. Cine este pentru 423? Împotrivă? Abțineri se aprobă. Mulțumim, doamna Evortman Col. Acum ajungem la 424, identic cu 425. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la 428, Lightfield, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 33 a raportorului. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se aprobă. 34 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Acestea cad și ajungem la 35 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Asta face să cadă următoarele. Ajungem la 450. Henis Plashert Jensen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Face să cadă următoarele. Ajungem la 458 aia la sender. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 459. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 460 Lichtenberger. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mai dăm niște pagini. Aici este ca toamna, cad frunzele, au căzut toate și ajungem la 494 Lightfred, anexa 3A. Nu, ajungem la 488, Vortman Kolia Zembovski. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge ceea ce ne duce la 494. Nu? 489, Henis Plașart Jensen, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 490, Lightfried, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 491, Jacobs, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu se votează următoarele trei. Ajungem la 494. Light free. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 495 aia la sender. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 496 Lightfried. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Nu se votează următorul. 498. Uh, Henis Plașart Jensen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mi se pare că s-a respins, dar să verificăm. 498, deci. Deschid uh, votul, deci. Închid votul. 23 pentru, 25 împotrivă, se respinge, deci la diferență mică. 499 Jacobs. Cine este împotrivă, se respinge. 500 Evans, cine pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 501 Evans, cine este pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 502 Vortman Kol Jazembowski, identic cu 503. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 504 Lightfried. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 505 Lightfried. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 506. Vortman Col astea cad. La fel uh, și 38 a raportorului și ajungem la 515 Lightfried. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 516 Lightfried. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 517, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu se votează 518. Ajungem la 519, identic cu 520. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 521 Evans. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 39 al uh, raportului. Cine pentru? Împotrivă abțineri se respinge, 522 Evans, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 40 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 523 Enis Plășert, Jensen, cine pentru, împotrivă, se pare că s-a respins, S-a votat vot de verificare, deci 523. Închid votul. 21 pentru 25 împotrivă se respinge. Nu se votează 41. Ajungem la 529 Lightfried. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 530 a căzut. 42. Cine pentru? Da? Înainte de a trece, uh, aș fi dorit să văd că 512, 13, 14 nu le-am votat. De ce nu le-am votat, aș vrea să întreb. Se referă la anexa 3. Raportorul spune pentru că au căzut. Dar nu erau pe listă. Nu se indica eh, dar e corect eh, versiunea indicată de secretariat. Nu am votat tocmai pentru că ele cădeau ca urmarea aprobării compromisului ea. Acum suntem, deci, la uh, considerentul 42. S-au retras amendamentul Țicău, decad următoarele, 4 47 Costa când decade Ajungem la I3.1. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. 49 Lightfried. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51, 50 RAC pentru, împotrivă, se aprobă. 51 Panayotopoulos Casiotu. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 3. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. 52 țicău, identic cu ITRE 4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Numărul 1 al raportorului, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se aprobă. Ceea ce face să cadă următoarele. Ajungem de, deci la uh, amendamentul 2 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 3 al relatorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 60. Vortman Colia Zembovski. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă și acesta. Uh, trecem la... Ia să vedem. Rămâne 66 Sterks. Cine este pentru? 66 privitor la considerentul 7 al lui sterks. Nu a fost adoptată a doua parte. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 68 Lichtenberger, cine este pentru, împotrivă, respins. 5 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 69 cade, la fel 70, următoarele. 71 Lightfried, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. cad următoarele, ajungem la 6 al raportorului compatibil cu compromisul, compromisul A. Cine pentru? Deci votăm uh, amendamentul 6 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se aprobă. Uh, 78 Stockman. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se aprobă. 79 Lightfried. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. I36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 80 Lightfried. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 81 zile cade, ca și șaptea raportorului. 83 Stockman. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Următoarele cad. ajungem la o trei Vortman Cola a căzut doar în parte, deci trebuie să-l votăm. 103 Vortman Cola Zembovski. S-a respins. 109. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 110 Costa. Cine pentru? Împotrivă? Se aprobă. 111 cade. 112 Lightfried. Cine pentru? Se respinge. 113 rac. Deci 20 a fost aprobat, deci trebuie să votăm 113 RAC. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Asta face să cadă 114, 115 și următoarele. Ajungem la 119 Lightfried. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 120 Ferber și următoarele două. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 123. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 124 groși. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. Eh, I3 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 125 costă. Cine pentru? Împotrivă. Se aprobă. 126 sterx. Cine este pentru? Contrar. Se aprobă. 127. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 143 cade. 128 iegăl, Cine este pentru? contra, împotrivă, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. I30, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. I311, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Cad următoarele. Ajungem la 141 sterks considerând 25. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Face să cadă următoarele. Și ajungem la 150 Lichtenberger și ITRE 14, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 151, Vortman Colia Zembovski, cine este pentru? Împotriva, abțineri se aprobă. 152 cade, la fel și 153. 154, Lichtenberger, cine pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Acest lucru ne duce să votăm I315. Cine este pentru? Împotriva, abțineri Cade și acesta. 155 Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 156 Egel. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 10 al raportorului, cine pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 157 light read uh, cade, fiindcă a fost uh, aprobat 10, 158 aia la sender, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, și ITRE 17, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pun la vot propunerea uh, de lege astfel uh, amendată. Deschid votul. Iarăși avem un vot PP în plus. S-a votat. Închid votul. 147 de votanți, 31 pentru, 16 împotrivă. a aprobat. Acum supun la vot. Uh, rezoluția legislativă. Uh, deschid votul. Tot timpul am un vot în plus de la PPE. S-a votat, închid votul, 46 de votanți, 32 pentru, 14 împotrivă, 0 abțineri. Am încheiat votul. Felicitări raportorului și tuturor celor care au lucrat îndelung trebuie să votăm. Aveți răbdare, mai avem un ultim vot și dacă nu mă opresc eu, nu, nu vă opriți nici voi. Acum votăm compromisurile. Votăm inițiativa privitoare la ecologizarea transporturilor și internalizarea costurilor externe, raportul Iazembovski. Pun la vot mai întâi compromisurile. Vă rog. Domnul Lightfried, vă rog. Pun la vot compromisul numărul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă compromisul 1. Mai întâi toate compromisurile. Numărul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Compromisul numărul 6. Se votează pe părți. Prima parte, calls on the commission, various transport sections. Pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. A doua parte, restul textului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă și aceasta. Ajungem la compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă compromisul 8. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul 8, să verificăm totuși, pentru 8, deschidem votul de verificare. S-a votat. Închid votul. 40 de votanți, 22 pentru, 17 Împotrivă. Se aprobă, deci, compromisul 8. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Aprobat. Compromisul 10 se votează pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm. Cred că e în regulă, dar E mai bine să verificăm. Prima parte, deci. S-a votat. 38 de votanți. Închid votul. 29 pentru 8 Vă rog să mă uh, scuzați, s-a aprobat. A doua parte, restul textului. Se aprobă. Compromisul 11. Cine pentru împotrivă abțineri se aprobă. Com promisul 12, trei părți, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Să vedem partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Aici e mai dubios să, să verificăm partea a doua a compromisului e numărul 12. S-a votat, 40 de votanți, închid votul, 19 pentru, 22 împotrivă. A doua parte nu se aprobă, deci partea a treia, cine este pentru, împotrivă, abțineri, a treia parte se aprobă. Așa că am terminat cu compromisurile. Aveți răbdare, să vedem ce mai supraviețuiește. Uh, votăm amendamentul țicău numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Vreți să verificăm, vă rog, amendamentul țicău numărul 10? Închid votul. 17 pentru, 24 împotrivă, respins. Pun la vot 14, Lichtenberger. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votăm, deci, 15 aia la sender, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se aprobă. Votăm 19 salarii. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33. TCN. Cine este pentru amendamentul 33? Împotrivă? Se respinge. 34. Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă? Mi se pare că se respinge, dar deschidem votul de verificare 32 Lichtenberger. S-a votat. Închid votul. 25 pentru, 17 împotrivă. Se aprobă, deci, Lichtenberger 32. Trecem la 39 Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 40 Savarii. Cine pentru? împotrivă, abțineri se respinge, 41 Lichtenberger, cine este pentru, împotrivă. Să verificăm, 41 Lichtenberger a deschid votul, A votat toată lumea? Închide acum votul. 42 de voturi, 9 pentru, 33 împotrivă, respins. Șaizeci și patru 64, Ayala Sender. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Leichtfried. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. El Cadraui, 72 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins. Să verificăm însă. 72, El Cadraui, votul s-a deschis, s-a închis votul. 24 pentru 18 împotrivă se adoptă. Ceea ce înseamnă că pică 73. Cine este? Respins. 75 savarii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 Ferrari ca uh, identic cu 78. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Savari 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Savari pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, PSN, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doriți să verificăm aici numărul 2, ver vot de verificare. Ă, considerentul A, amendamentul 2, s-a votat. Da, 20, 42 ă, de voturi. într-adevăr, domnule Iasombovski, 18 pentru 24 împotrivă, respins. Ceea ce înseamnă că votăm 3 El Cadraui pentru, împotrivă, Doriți să-l verificați și pe acesta? Sigur că da. Numărul 3. A votat toată lumea? Votul s-a închis. În total se respinge. Și eu simt că am fost respins aici. Uh, 4 savarii pentru împotrivă uh, respins. 5 savarii pentru împotrivă abțineri se respinge. 6 el cadraui pentru, împotrivă, se adoptă. Lichtenberger, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9. El Cadrauit, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7. Ayala Sender, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final. Votul este deschis pentru votul final. A votat toată lumea? Votul este închis. 42 de voturi, 26 pentru, 16 împotrivă, fără abțineri. Felicitări, domnul Iazembovski. Raportul nostru a fost adoptat.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 Hello, on va... Bună ziua, o să reîncepem lucrările. May I ask everybody to take their own seat? O să vă rog să luați loc ca să ne reîncepem lucrările. Con il, with point 12, action plan on... Planul de acțiune privind mobilitatea urbană. Uh, cu proiect de raport uh, din partea domnului Gilles Savari. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Vă prezint acest raport. Este special, după cum știți, acest raport se înscrie într-o inițiativă a Comisiei Europene care a fost urmat de o carte verde în septembrie 2007 și în iulie 2008 a fost urmat cu, de un uh, raport al Parlamentului și rezoluție din partea colegului nostru, Rainer Rack. Carta verde, la nivelul Comisiei, are ca obiectiv toate reunirea tuturor părerilor celor vizați cu, ca urmare, un plan de acțiune. Acest lucru a fost anunțat inițial de comisarul Jacques Barrot în diverse uh, momente, în texte diferite. Am uh, evocat necesitatea de a interveni în materie de mobilitate urbană. Planul de acțiune anunțat pentru septembrie, octombrie și noiembrie a fost în permanență amânat iar data finală fiind 10 decembrie, iar comisarul Taliani a spus cu multă delicatețe, pentru că eu am fost desemnat raportor pe acest plan de acțiune, deci m-a informat că are dificultăți să-l pună în aplicare și că probabil că va încerca să-l republice la începutul lui ianuarie. Prin urmare, am decis să trecem dincolo de planul de acțiune al uh, Comisiei și să uh, facem noi un raport de inițiativă parlamentară cu totul neobișnuit, pentru că pretinde, propune Comisiei și Consiliului un plan de acțiune pentru mobilitate urbană, fără ca Parlamentul să aibă în fond competența. Trebuie să spun că nu este singura ciudățenie procedurală, pentru că încă nu avem rezultatul cărții verzi și a consultării comisiei care a rămas sub embargo la comisie. A trebuit să lucrăm fără aceste elemente, elementele consultării inițiale, ca să propunem propriul nostru plan de acțiune. Care este obiectivul demersului nostru? mulțumesc tuturor grupurilor politice. Este uh, cu totul ciudat. Mulțumesc lui Rainer Rack um, pentru faptul că s-a exprimat în Cartea Verde. Obiectivul acestui demers este în primul rând să se protesteze în față de comisie cu privire la angajamente. Uh, Sigur, e bine să facem propriul nostru plan de acțiune pe mobilitatea urbană, dar am întrebat oficial în ianuarie comisia și se părea că nu mai era vorba decât de un interes mare cu inițiative separate, dar fără plan de acțiune, cel puțin într-un timp previzibil. Obiectivul este, prin urmare, de a face propuneri cât mai concrete, cât mai funcționale, astfel încât, uh, măcar politic, să declanșăm, chiar dacă nu are valoare juridică, să demarăm o inițiativă a Comisiei. De ce considerăm că este necesară o inițiativă a Comisiei? Una ar fi, după cum știți, Transporturile reprezintă o competență atât a Uniunii cât și a statelor membre. Una dintre activitățile de codecizie cele mai importante. Nu, 60% din concetățenii noștri trăiesc în oraș, vor fi 80 în 2020, iar transporturile urbane sau transporturi în mare reprezintă o pondere foarte mare. Al doilea motiv este că am votat un uh, pachet pe climă în decembrie, în, a, în timp ce șefii de stat se felicitau pentru acest pachet și parlamentele se uh, felicitau, noi am retras toate perspectivele. Deși uh, transporturile reprezintă o pondere importantă, iar în cadrul Comisiei de Transport acest lucru reprezintă 70%. Deci este normal să acționăm. Cum să acționăm? Subiectul este delicat, deoarece organizarea mobilității urbane, a transporturilor mm, urbane, ține de puterile locale, autoritățile locale, regionale, urbane. Trebuie, prin urmare, să se uh, respecte suveranitatea deciziei, iar Uniunea Europeană nu poate să pretindă și să impună vreunei aglomerări urbane. De fapt, nimănui, pentru că o, o regulă de, generală ar fi evident, uh, respectarea și subsidiarității și diversității. Deci primul principiu este respectarea subsidiarității. Dar, ca în multe alte domenii, suntem de părere că Uniunea Europeană poate să aducă o plus valoare, care, în aceasta, ar fi o mai bună conștientizare asupra realității transporturilor urbane, care nu totdeauna sunt bine înțelese. Apoi, favorizarea schimburilor de bune practici, rețelele urbane și organizatorii transporturilor să discute mai fructuos și apoi, uh, pentru a facilita acest lucru, deschiderea unui portal electronic, schimb de bune practici, forum permanent între autoritățile responsabile de transport, astfel încât să facă schimb de experiență îmbunătățirea statisticilor prin Eurostat și precizez aici că nu este vorba de o altă agenție europeană, nu. Este vorba de toți operatorii care trebuie să se angajeze. Întărirea programului Civitas, care până acum a fost singurul instrument care a permis schimbul de bune practici și care a permis Uh, Comisiei lansarea de proiecte foarte inovatoare. Și din rațiuni didactice și de publicitate să ne asigurăm că există un premiu pentru ziua mobilității, care să nu fie doar în cadrul premiilor Civitas, ci pentru toate aglomerările. Iată primul subiect. Să ne asigurăm că lucrurile sunt mult mai transparente, mai bine înțelese și uh, mai bine acceptate. Al doilea rând, optimizarea modurilor de deplasare, îmbunătățind programarea urbană. Cu alte cuvinte, nu e vorba de moduri de transport, că uh, preferăm să mergem cu mașina sau cu trenul. Nu. Este vorba de sistemele de deplasare urbană sisteme complexe, pentru că toate acestea sunt uh, foarte uh, legate unele de celelalte. Fiecare mod de transport își are locul său. Sigur, există și modul individual, apoi colectiv și eventual uh, să ne gândim și la um, pietoni, bicicliști, zonele verzi și echilibrele în zonele de transport. Propunem, prin urmare, și aceasta este propunerea cea mai mare, ca Europa să nu să hotărească și să stabilească, să impună, ci să incite, să încurajeze, cum face de altfel uh, și în alte domenii, um, pentru fondurile structurale, în domeniul agricol, unde se încurajează agricultura să se îndrepte într-o direcție sau alta, mai degrabă decât între, către condiționalitate. Cum să încurajăm acest lucru? Printr-un program european pe transporturi urbane. Este vorba de un urban transport care să semene cu urban pe care îl cunoaștem, readaptat, reorientat către participarea pe pachetul climatic în uh, viitoarele perspective financiare. Pentru că ne referim aici la o perioadă care începe în 2013 sau încă un proiect transeuropean, 31-lea, propunerea rămâne deschisă. Ne putem uh, imagina orice. Important este ca Uniunea Europeană să poată finanța parțial plane de, de, planuri de deplasare urbană. Este obligatoriu, mai ales pentru aglomerările de peste 100.000 de locuitori cu abordări de transport integrat, cu logistică, cu transportul de marfă, iar pentru aceasta este nevoie de o bună finanțare din partea Uniunii Europene a uh, planurilor. Prin finanțarea parțială, este vorba de un plan de acțiune, nu este o directivă, un regulament pentru a se gândi mai târziu acest lucru, până la finanțarea investițiilor, finanțare pentru aglomerări de peste 100.000 de locuitori. Este vorba de un forum permanent a autorităților care organizează transporturile ca să facă schimb de experiență de cele mai bune practici, să cerem comisiei o un studiu pe sistemele de integrare tarifară și, de asemenea, de informare a utilizatorilor. Este extrem de important să facem ca aceste moduri de transport să fie atrăgătoare. Și sunt foarte multe de uh, conștientizat, de prezentat, mai ales din punct de vedere al noilor tehnologii. A treia axă principală cercetarea, dezvoltarea, proiectarea industrială. Propunem o politică europeană de standardizare și certificare pentru materialele de transport urban, pentru conformitate, pentru securitate și interoperabilitate. Propunem linii directoare pentru un nivel minim de calitate al serviciilor și pentru participarea utilizatorilor în aplicarea regulamentului servicii publice în transporturi. Propunem, de asemenea, și aceasta pentru viitorul imediat, ca transporturile urbane să facă parte din planul de relansare economică a Uniunii Europene. De ce? Pentru că sunt șantiere deschise peste tot în Europa și care pot fi uh, încheiate, pot fi realizate. În final, cerem Comisiei studii complementare, chiar și linii directoare, asupra experiențelor care încă sunt punctuale, dar nu au fost evaluate. De exemplu, un raport al Comisiei pe uh, taxele urbane pentru a face bilanțul ceea ce se întâmplă în uh, unele orașe din Europa, să vedem dacă le încadrăm sau nu în uh, linii directoare. Apoi, uh, cu privire la biletele care să fie vândute în gări, în aeroporturi, astfel încât să fie deservite, de exemplu, din gara de nord Paris, să poți să cumperi tichete de metrou în Londra. La fel și pentru aeroporturi. Apoi, definirea unei uh, carte a uh, utilizatorului, apoi uh, combinarea transportului uh, pe bicicletă și pedestru și apoi inițiative legate de ziua fără mașini. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor, membrilor grupurilor, raportorilor din umbră. Nu este un raport personal, este un raport al unei întregi echipe, iar uh, aceasta am făcut-o pentru că mai degrabă ne-am bazat pe consultări, uh, dat fiind excepționalitatea acestui raport și să evităm după aceea numărul mult prea mare de amendamente. Este vorba, în final, și de un, o inițiativă pe care o ia Parlamentul într-un domeniu mm, care nu este uh, propriu. Asta nu înseamnă că nu este nevoie de amendamente, dar e mai bine să evităm anumite neînțelegeri care pot fi evitate. Această inițiativă a Parlamentului este uh, înconjurată de succes. Suntem susținuți de toți autoritățile organizatoare, orașele, poliția și așa mai departe, alte autorități, dar și de către producătorii de materiale. Cu alte cuvinte, suntem onorați că am preluat ștafeta pe care o lăsase la Pământ Comisia și uh, avem uh, un uh, obiectiv mult mai ambițios. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului. În general, sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Domnul Severi a menționat o serie de uh, elemente cu care și raportorul din umbră este de acord. Prin urmare, avem aici un, uh, o propunere care este aproape gata pentru a fi adoptată. Aș dori să subliniez faptul că dacă Comisia nu și ia în mod serios dreptul de inițiativă, care e foarte important pentru cetățenii europeni, trebuie să fie posibil pentru Parlamentul European să spună că noi considerăm că avem un rol important de jucat aici. Statele membre și mai ales un anumit stat membru au anumite îngrijorări privind întreaga uh, problematică, ideea că Europa s-ar implica la acest nivel. Ei spun că trebuie să respectăm principiul subsidiarității. Totuși, acest argument este baza tuturor uh, considerentelor noastre. Noi considerăm că subsidiaritatea este cel mai bine respectată prin înaintarea unor, unor propuneri care iau acest principiu al subsidiarității în considerare. Dacă nu facem nimic, lăsăm uh, la nivelul cetățenilor să se descurce cu problema mobilității. Prin urmare, adăug, oferim valoare adăugată la nivel european, acolo unde este posibil. Ați menționat în prezentarea dumneavoastră câteva exemple care dovedesc că noi dorim subsidiaritate. Că spunem în mod expres faptul că nu dorim să impunem uh, nimic, noi dorim să lucrăm cu o serie de încurajări, uh, instrumente de încurajare. Uh, elemente ce pot fi folosite atunci când situația concretă o permite. Respectăm subsidiaritatea, dar dorim să oferim valoare adăugată la nivel european acolo unde este posibil. Punctul al doilea, foarte important, dorim un concept integrat. Planul de acțiune ar trebui să asigure faptul că fiecare element, fiecare verigă din sistem se leagă de celelalte și că nu avem măsuri individuale care ar fi bune pe cont propriu, dar care nu ar acoperi, nu ar oferi efectul de întreg pe care noi l-am dorit. De asemenea, salut uh, faptul că ați subliniat legăturile dintre politica de transport și alte uh, domenii ale politicilor. Nu trebuie să uităm alte uh, instrumente, cum ar fi politica pentru cercetare. Trebuie să luăm în considerare mai multe elemente, politica pentru bugete și alte instrumente. Trebuie să transmitem semnalul corect către industrie, către uh, producătorii de tehnologie, pentru că avem nevoie de ajutorul lor și apoi putem merge la autoritățile locale care trebuie să facă față problemei reale a mobilității și trebuie să îi așteptăm să îmbunătățească situația. Raportorul a menționat uh, drepturile persoanelor cu mobilitate redusă și mă bucur că acest element a fost exprimat. Aș putea să intru în detalii, dar poate nu este necesar acest lucru aici. Ceea ce aș dori să spun stimați colegi, este că ar trebui să emitem un document cât mai concis pe care să îl adoptăm și să-l înaintăm către comisie pentru a fi adoptat acolo și pus în aplicare. Sunt sigur că există 500 de uh, propuneri ce ar putea fi adăugate, dar nu ar trebui să avem un document uh, extraordinar de amplu. Ar trebui să spunem exact că am ajuns la un acord în acest sens, la o definiție comună. Este rezultatul uh, discuțiilor, dezbaterilor, lucrărilor pe care le-am uh, purtat. Și sper că putem avea aici, în comisie, un vot foarte clar pentru a putea transmite un semnal clar că suntem convinși că acest plan de acțiune este necesar. Că este necesar pentru că mobilitatea urmană este una dintre chestiunile cele mai importante ale timpurilor noastre. Vă mulțumesc. Domnule Rac, la parola domnule Kramer. Mulțumesc, domnule Rac. Domnul Kramer are cuvântul. Și eu aș dori să mulțumesc raportorului este o procedură neobișnuită, dar de asemenea am uh, avut, în, uh, am avut o cooperare neobișnuită. Am înaintat o serie de propuneri pe care le-ați acceptat și vă mulțumesc pentru acest lucru. Este important să spunem Comisiei că nu considerăm modalitatea lor de acțiune potrivită. De aceea, această uh, propunere este un semn al slăbiciunii Comisiei și lipsei de voință de acolo. Ar trebui, cred eu, să transmitem în mod clar acest mesaj. Transportul urban este foarte important. Este vorba de 30% din emisiile de CO2. În cazul orașelor, vorbim de 40% din emisiile produse la nivel urban vin din transport. 70% dintre poluanți sunt creați de transport. Și dacă uh, te gândești la aceste cifre, trebuie să uh, privești chestiunea climei. Am avut, am purtat o discuție amplă asupra climei anul trecut, nimic nu s-a schimbat. Uh, în Germania, de exemplu, în orașele Germaniei, 90% din uh, deplasările din orașe sunt mai scurte de 6 km. Și atunci putem vedea cât de multe posibilități avem de a reduce impactul asupra mediului 6 km se pot face pe jos, cu transportul în comun. ceea ce ar facilita și mobilitatea și ar proteja și mediul. Problema este, și cred că este uh, uh, păcat că raportorul nu a menționat aceste cifre, pentru că aceste cifre sunt motivul pentru care ne ocupăm de această problemă, lăsând la o parte uh, problema subsidiarității. Sigur, landurile germane fac uh, eforturi pentru a opri acțiunea din partea guvernului federal. Subsidiaritatea este importantă, este un element esențial aici, dar avem o posibilitate de acțiune prin finanțare și impozitare. Orașele cu mai mult de 100.000 de locuitori sunt obligate să aibă un, un plan integrat de transport Uh, și cred că acest lucru se potrivește cu legislația europeană. Dacă vor fondurile, trebuie să accepte regulile. Vă mulțumesc că ați menționat acest punct. Dar mai este unul pe care nu l-ați prezentat. Ne dăm seama că 60% din cofinanțare merge către transportul rutier. cel puțin 40% ar trebui să meargă către uh, transportul feroviar. Dar ce facem la nivelul orașelor? Spunem, subsidiaritatea e ok, puteți face tot ce doriți, dar do- dacă dorim să schimbăm, uh, să oprim schimbările climatice, ar trebui să introducem un amendament pe care sper că îl veți aproba, pentru că avem, îl putem folosi ca pe un instrument. Nu vreau să încep uh, să amplific acest document. O să lăsăm la o parte, o parte unele dintre uh, sugestiile noastre, dar cred că în, ar trebui să limităm viteza în oraș la 30 de km pe oră. Cât despre subsidiaritate, fiecare oraș uh, decide limitele de viteză. Dar dacă pe fie, la fiecare stradă am avea un uh, semn cu 30 de km pe oră, să nu facem din excepție regulă. Trebuie să avem o regulă foarte simplă. Uh, prin această impunere a limitei de viteză la 30 de km am simplificat uh, semnele de circulație. Și acest lucru s-ar putea aplica în orice oraș în Essen sau în Viena. Cred că ar uh, fi uh, o mișcare pozitivă pentru a asigura și siguranța rutieră. Un alt element pe care doream să l menționez pe care l ați prezentat în raport, uh, problema uh, pietonilor și bicicliștilor. Am discutat despre drepturile bicicliștilor și există un... Dar codul uh, conducătorilor, codul uh, rutier se referă în primul rând la conducătorii auto. Acest lucru ar trebui schimbat s-a propus în anii 80 o cartă uh, în acest sens. Și poate uh, am putea prelua această idee pentru a o aplica bicicliștilor. Propunem, prin urmare, o cartă a bicicleștilor. Aș dori să transmitem acest mesaj comisiei că trebuie să uh, ia măsuri. Mulțumesc foarte mult! Doamne Castigo, Domnule Blocklanda. Domnul Blocklanda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Savari foarte mult pentru Nu am mult de comentat, deși există câteva observații de făcut. În acel moment, în programul cadru numărul 7, program cadru de acțiune pentru mediu, ni s-au promis șapte strategii. Șase au ajuns. O mai așteptăm încă pe cea referitoare la politica de mediu și urbană. Este o situație comparabilă cu cea cu care ne ocupăm acum. Domnul Savari a vorbit despre politica de mediu sau mai degrabă de climă. Dar uh, prima problemă este aceasta, a doua emisia de dioxid de carbon, dar și emisiile de noxe sunt direct legate de problemele climatice și de sănătate publică. Deci aceste lucruri pot fi integrate într-o bună politică de transport acest lucru este de la sine înțeles că se impune. Apoi, în ceea ce privește subsidiaritatea, paragraful 14, mai ales, și aici este și principalul punct de critică din partea mea. Comisia nu trebuie să facă un raport asupra taxelor urbane? Ar trebui să revedem acest lucru, astfel încât să vedem dacă e nevoie de acest lucru. Apoi, sunt mulțumit de atenția mare acordată modurilor de transport mai legere, mai ușoare, cum ar fi mersul și bicicleta. Am putea adăuga oare pe undeva că acest tip de transport împreună cu transportul public sunt important? Trebuie să includem și bicicletele pe lângă metrou și tramvai în transporturile urbane. Acest lucru poate să fie rezolvat pe transportul, pe alte tipuri de transport. Apoi, pentru orașele unde s-au uh, lansat aceste proiecte de bicicletă. Acest lucru merge, dar trebuie generalizat. Paragraful 10. Am avut marea surpriză să vorbim încă de 250.000 de locuitori, când, de fapt, în alte părți eh, avem mențiunea de 100.000 de locuitori. Propun ca și aici, în paragraful 10, să se reducă numărul de locuitori la 100.000. Ultima observație. Paragraful 12 care spune că nu dorim să se înființeze o nouă agenție. Cred că acest lucru s-ar putea spune încă și mai clar. Sunt împotriva, în mod clar, a oricărui tip de nouă agenție. Deci, cred că s-ar putea formula această dorință mai ferm. Sunt foarte de acord cu acest acord. Am ținut să precizez câteva elemente. Suntem totuși pe calea cea bună și a fost o mare plăcere pentru noi să prezentăm acest lucru în Parlament înainte de încheierea prezentului mandat. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au uh, contribuit la redactarea acestui raport. Dar înainte de aceasta, aș dori să vă spun că sunt printre cei care nu erau de acord cu Cartea Verde uh, pentru mobilitatea urbană. aveam impresia că Comisia își depășește competențele, iar uh, unele lucruri erau chiar împotriva uh, noțiunii de subsidiaritate. Situația din orașele statelor membre de diferă foarte mult. Nu se pot compara situațiile în Germania. Uh, după război, unele orașe au fost construite de la zero după ce au fost distruse, iar uh, în alte zone, ca Bruxelles, orașe, suntem, rămânem blocați, uh, facem o oră, 2 kilometri. Dacă ar fi să-mi iau bicicleta, ar fi absolut uh, aberant din partea mea. Aș putea chiar să mor în Bruxelles. Deci situațiile diferă. Acest plan de acțiune, mă întreb acum, este urgent? Nu sunt prea convinsă. Oricum, nu e nimic nou în acest plan de acțiune. Cartea verde asupra mobilității urbane. Uh, ați menționat-o și în agenda 21 propusă în urmă cu 18-19 ani, vorbeam deja despre comune. Era vorba de o idee și ne întrebam oare cum să lucrăm unii cu ceilalți, cum să eh, soluționăm problemele de mobilitate urbană, să facem cele mai bune, schimbul de cele mai bune practici. În orice caz, avem acest plan de acțiune, dar uh, problema are multe aspecte. Până unde poate să ajungă un asemenea plan de acțiune? Multe lucruri s-au uh, rezolvat, dar există și tot felul de uh, precizări tehnice care trebuie respectate pentru toate modurile de transport, apoi valorile limită pentru pulberile fine, deci Uh, de asemenea reglementări pentru poluările sonore, noxele fonice și oare trebuie să adăugăm și alte asemenea elemente? Avem chestiunea subsidiarității. Dacă lansăm un plan de acțiune, trebuie să fim prudenți pe subsidiaritate, să nu fie un text legislativ. Atenție! Cum să introducem toate aceste lucruri într-un plan de acțiune și să uh, propunem soluții la toate litigiile, conflictele, situațiile conflictale. Uh, cred că situația este similară cam în toate orașele, nu doar în Germania. Situația în care să evităm betonarea câmpurilor uh, sau uh, navetiștii. Cum să evităm toate acestea? E un loc, ar fi un lucru bun, dar ce să facem? Să concentrăm atunci populația în centrul orașelor? Altă problemă. Poate că ar fi mai ușor în unele cazuri să-ți lași mașina în garaj și să mergi pe jos. Asta nu înseamnă în niciun caz să interzici mașinile în centru altfel uh, riști să nu mai existe um, magazine, să nu uităm de asemenea de îmbătrânirea populației care reduce mobilitatea, să nu uităm de asemenea de populația cu resurse mai limitate și care pleacă în acest fel din centru sau de familiile care caută locuri mai verzi, mai ales în cazul în care au și mai mulți copii. Deci, planificarea urbană, modul în care se uh, construiește sunt elemente importante, la care se adaugă și schimbările climatice. Persoanele mai în vârstă, în cazul în care s-ar muta mai către centru, ar rezolva o mare parte din uh, probleme. Dacă oamenii locuiesc în apropierea magazinelor sau au legături bune pe căi ferate sau altele, sau dacă pot să ia un autobuz, se rezolvă multe dintre problemele de transport. Dar într-un plan de acțiune pe mobilitate urbană nu putem să ne zgârcim, să nu facem planificare. Dar până unde putem merge ca instituții europene într-un asemenea plan de acțiune? Utilizarea transporturilor urbane este importantă. Trebuie să convingem oamenii să-i reînvățăm să ia autobuzul și este și o chestiune financiară. Să fie și un ajutor financiar, la fel și pentru transportul uh, pe șosele, dar, de exemplu, dacă locuiesc de, la 2 km de centru, în autobuz mă costă 2,40 euro. Pot să-mi permit acest lucru, dar 2,40 euro dus. Doar regiunea mea, fostă regiune industrială, cu mulți șomeri, Mulți preferă să ia mașina pentru că este mai ieftin. Iată câteva elemente care trag greu în balanță. Mai există și câteva elemente uh, tehnice. E nevoie de piste pentru bicicliști sau uh, niște spații, trotuare pentru pietoni. Apoi, uh, sisteme de siguranță pentru că oamenii, de exemplu, pot uh, deveni agresivi în metrou sau, dacă este prea târziu, seara. Și iată anumite momente în care mobilitatea urbană nu este în condiții de securitate bună și uh, nu le sunt uh, garantate aceste lucruri. Apoi, orientările și recomandările minime pentru uh, prestații de calitate în rețelele de transport în comun. Cred că acest lucru este cam uh, îndrăzneț. E o chestiune de organizare internă. Se propune un observator pe lângă comisie. Cred că acest observator este inutil. Am avut deja schimburi de experiență la nivel european le cerem, cel puțin, schimburi de cele mai bune practici, de ce să mai creăm și un observator oameni buni? Pentru că cerem uh, statistici, să se îmbunătățească statisticile la Eurostat. Mă tem că în final va deveni o nouă agenție. Cred că avem suficiente IMM-uri, și ar fi vorba de în final fiecare stat să aibă propria agenție. Apoi, punctul 13, cofinanțarea pentru sisteme de transport conforme. Eu sunt împotrivă să penalizăm pe cei care au investit de capul lor în acest transport ca să respecte tocmai obiectivele socioeconomice și de mediu. Nu văd de ce bugetul nostru european să fie obligat să financeze rețele de transport urban în statele membre. Statele membre trebuie să pună la dispoziție banii necesari. Se pot face multe economii schimbând informațiile înainte. Este vorba de investiții pe termen lung. Ce lipsește în acest raport este transportul de mărfuri în centrul orașului. Ar trebui să vorbim despre aceste zone conurbane. Și aici avem mărfuri care sunt livrate, deci magazine deservite și distribuirea acestor colete de mărfuri în centrul orașului trebuie să fie îmbunătățite. Cercetarea trebuie să aibă loc pe baza unor noi soluții tehnice pentru îmbunătățirea, ameliorarea distribuirii mărfurilor. Există cercetări în acest sens deci vedem un sector foarte util în care putem să facem infuzie de capital european. Ik zou uh, om te beginnen mij willen aansluiten. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, sunt eh, cu unii colegi care sunt dezamăgiți față de comisie. Constat că promisiunea care ne-a fost timp de doi ani repetată de a ajunge la un plan de acțiune nu contrabalansează obiecțiile statelor membre. Sperăm ca Comisia să sperăm ca Comisia să ia inițiative pe mobilitate urbană în anii care urmează. Măcar atât. Noi ce dorim, pe de altă parte, este un plan de acțiune logic și coerent, care să susțină în 2009, 2010, 2011 ceea ce are intenția și Comisia să facă. Acest lucru contribuie la o clarificare a dezbaterii, la o bună vizibilitate și înțelegere a Europei și a politicii sale. De ce facem acest lucru? Cu ce scop? regret faptul că Comisia refuză să facă acest lucru. Mulțumesc uh, raportorului, colegului Savary, pentru faptul că a luat inițiativa să prezinte el însuși ceva. Cred că cu toții suntem de acord să spunem că există foarte multe uh, motive să vorbim despre mobilitate urbană în orașe. Este o problemă cu care ne confruntăm zilnic. Dar nu suntem cu toții de acord, pe de altă parte, asupra rolului pe care ar putea să-l aibă Europa. Dar discuția asupra subsidiarității ar trebui să o abordăm mai pragmatic. Nu este o discuție de idei. Trebuie să abordăm cu bun simț acest lucru. Cum poate Europa ajuta orașele să devină mai mobile? sunt convins că Europa ar putea, într-adevăr, să-și ajute orașele. Iar, pe de altă parte, comunitățile urbane pot să urmeze aceste recomandări. Europa joacă un rol în cercetare și dezvoltarea noilor tehnologii, în vederea economizării transportului public, iar Comisia de fapt, Europa ar putea stabili standarde noi, de exemplu, în uh, materie de curățenie. Ar putea propune un instrument pentru un schimb eficient de idei și să ofere statistici, elemente de comparație. Iată, nu dorim o nouă agenție prin uh, acest uh, nou observator, dar e nevoie de un grup, de o echipă de câteva persoane care să centralizeze toate aceste informații și să le distribuie, să le difuzeze în mod logic. Cred că Europa într-o zi va juca uh, și un rol în descoperirea unui nou mecanism de finanțare și pentru a corecta instrumentele financiare existente în prezent pentru a se apropia și mai mult de un sistem bun de mobilitate urbană. Sigur că încă mai sunt multe de făcut, orașele noastre sunt tot mai aglomerate, avem nevoie să luăm multe inițiative care să permită fiecăruia să-și asume eh, responsabilități la toate nivelele. Rămân aici cu comentariile, îl felicit și mulțumesc raportorului pentru toată activitatea. Sunt convins că putem să oferim un semnal ferm. Știu că și Comisia dorește să ia cuvântul în completarea planului de acțiune și luând responsabilitatea și proprietatea. Doamna Țicău. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să îl felicit și eu pe domnul uh, raportor Savary. A făcut o treabă excelentă și faptul că există deja un consens din partea raportorilor din umbră, cred că acest lucru este important pentru dezbaterile următoare. Cred că vis a -vis de subiectul mobilității urbane, este important să discutăm despre planificarea urbană. Cum se construie sau cum se vor construi în uh, viitor uh, orașele europene, uh, care va fi rolul infrastructurii de transport și cred că aici ar trebui să discutăm și despre intermodalitate. E important ca la aeroport să poți ajunge și cu un metrou sau cu un tren rapid, fără a fi obligați să uh, utilizezi uh, doar um, uh, transportul rutier. Uh, nu trebuie să uităm că există un cost calculat pentru congestia în trafic și anume este evaluat la 1% din produsul intern brut al uh, Uniunii Europene și cred că prin asigurarea unei intermodalități corespunzătoare putem reduce aceste costuri. Uh, aș dori să-l rog pe domnul Savary să um, introducă în raportul domniei sale și elemente legate de siguranța traficului urban, pentru că um, toți participanții la trafic uh, cred că trebuie să se bucure de măsuri pentru protecția lor. De asemenea, uh, cred că transportul public trebuie promovat mai mult, se poate face acest lucru fie prin utilizarea sistemelor inteligente de transport, fie prin uh, integrarea diferitelor uh, tipuri de transport uh, public. Cred că aici sistemele de inteligente de transport pot ajuta la o bună planificare a utilizării mijloacelor de transport. Este important ca o persoană să poată să-și planifice drumul de acasă până la serviciu bazându se pe un orar al uh, transportului public care să fie respectat și cunoscut. Și aș dori aici să fac o mențiune. Nu de mult Parlamentul European a aprobat uh, o directivă privind promovarea vehiculelor curate pentru transportul public urban. Cred că prea puțin, lucru, uh, prea puțin se utilizează această directivă. Practic, autoritățile publice locale uh, au posibilitatea ca atunci când achiziționează autobuze pentru transportul public urban să poată să calculeze costul utilizării acestora pe întreaga durată de viață. Deci nu doar prețul de achiziție, ci și prețul carburantului și prețul uh, noxelor uh, emise de către acestea. Aș uh, încheia spunând uh, faptul că um, aș vrea ca acest raport să stea la bază și chiar să cerem prin acest raport ca la revizuirea la mijloc de termen a modului de utilizare a fondurilor structurale, transportul public urban și mobilitatea urbană să devină prioritate pentru statele membre. Deci, uh, în 2010 avem posibilitatea ca la mijloc de termen să putem să introducem noi priorități și să recomandăm statelor membre modul în care pot accelera absorbția de fonduri structurale și cred că transportul public urban și mobilitatea urbană trebuie să devină o astfel de prioritate. Mulțumesc! Un minut doar. Vroiam doar să uh, comentez intervenția colegei. Situațiile sunt diferite, sigur, însă raportul cu fondurile uh, structurale trebuie discutat, poate uh, în unele regiuni, în, în regiunea bazinului Rurului, s-au făcut niște intervenții, alte cita alte orașe, de pildă la Viena, din centru urban au fost excluse anumite tipuri de transport. Costurile există și pentru șosele și trebuie să asigurăm și condițiile de competitivitate corecte. Vă informez că și la Veneția, înainte de război, au exclus anumite tipuri. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Cum a arătat și discuția, consultările de după Cartea Verde asupra mobilității urbane a arătat că există un acord mare între toate părțile interesate cu privire la rolul Uniunii în domeniul mobilității urbane, în același timp respectând principiul subsidiarității. Astăzi pot să vă spun că cu prilejul conferinței care are loc în acest moment. Rezultatele sunt deja de azi postate pe situl internet al Comisiei. Cum spunea și raportorul, obiectivul cărții verzi era să pregătească terenul pentru un plan de acțiune pe mobilitatea urbană, care încă nu a fost adoptat. Cu toate acestea, vicepreședintele Taliani în câteva rânduri, a confirmat faptul că este angajat, clar, pe calea adoptării în viitorul cel mai apropiat a unui plan de acțiune integrat, care de altfel se găsește pe agenda Comisiei pentru 2009. Dar chiar în lipsa unui plan de acțiune, Comisia continuă să facă progrese în acțiuni, iar câteva dintre acestea vor fi lansate deja de anul acesta. Săptămâna trecută, în poziția asupra raportului Florence pe schimbările climatice, Comisia s-a pronunțat asupra schimbărilor cu privire la mobilitatea urbană. Chiar azi are loc o conferință organizată de comisie asupra mobilității urbane cu 350 de participanți din întreaga europeană pentru discutarea inițiativelor comunitare în domeniul zonelor verzi, piața, uh, pro, uh, achiziții publice și acest lucru în cadrul uh, săptămânii energiei durabile împreună cu acțiuni concrete. Decizia Parlamentului de a lua o inițiative cu propriul său plan de acțiune în lipsa unei propuneri din partea Comisiei trimite un uh, mesaj politic foarte important și anume demonstrează că cetățenii europeni pe care îi reprezintă Parlamentul recunosc rolul Uniunii Europene și se așteaptă din partea Uniunii la o reacție. Proiectul de raport pregătit de domnul Savary confirmă faptul că mobilitatea urbană face parte, într-adevăr, din politica comună a transporturilor. Acest rol este confirmat și în Carta Verde asupra rețelelor transeuropene de transport pe care le-a adoptat Comisia, un rol care va fi confirmat și în comunicarea pe care o vom prezenta în iunie asupra viitorului transporturilor pe termen lung. Raportul propus aici conține o listă ambițioasă de propuneri bine țintite și care, fără îndoială, au o plus valoare la nivel european. Găsim că sunt idei comune pe care le avem și noi în planul de pregătire și că acest raport reprezintă o contribuție foarte utilă în dezbaterea noastră internă cu privire la finalizarea planului de acțiune. Putem să ne inspirăm din mai multe din aceste propuneri și o vom face cu siguranță. Problema noastră este că suntem limitați din punct de vedere al resurselor umane și financiare. Vă mulțumim! Oui, merci bien, Madame Mulțumim, doamna Utman și cu privire la uh, intențiile comisiei și încurajarea că suntem uh, pe calea cea bună. Cred că este vorba de un moment de influență reciprocă care sper că va duce în final la un plan de acțiune integrat din partea comisiei cât se poate de curând, cu siguranță pe următorul mandat. Eh, spun colegilor că voi include toate observațiile lor. Dacă nu am fost de acord cu cei 40% finanțare căi ferate, asta nu a fost din alt motiv decât eh, pentru a nu fi acuzat că aduc atingere subsidiarității și că sunt prea coercitiv. Pe de altă parte, eh, este vorba de un sistem integrat în care să nu dictăm uh, unora sau altora ce e de făcut, o cale ferată aici, zonă pietonală în altă parte. Doream să evităm ceea ce spune și doamna Sommer, uh, să facem politica orașelor în locul orașelor. Raportul uh, ar risca să ducă la discuții și chiar uh, asta nu înseamnă că vorbim despre Vaporeto, domnule Costa. Dar oricum această discuție este limitată. Domnul Blockland, acum. Am reținut ce ați spus dumneavoastră cu privire la sănătatea publică m-am gândit că avem tot interesul să uh, acționăm în planul clima, dar nu doar. Chestiunea, particulele fine, sigur, uh, e o chestiune de sănătate, mai ales patologiile uh, pulmonare. Apoi plățile, taxele urbane. Punctul 14. De ce există? În primul rând, este un instrument în multe orașe uh, Uh, care ar putea exista și în alte orașe și este la dispoziția tuturor care doresc să afle acest lucru. Avem un bilanț. În al doilea rând, acest lucru nu este neutru din punct de vedere al transporturilor. Știți că, de exemplu, um, căile ferate plătesc în momentul în care sunt în oraș plătesc o taxă. Deci să nu se ajungă la uh, concurență intermodală. Cu privire la limita de, sau pragul de 100 de mii de locuitori, încurajăm în acest fel uh, o mai bună planificare. Cei 250.000 din punctul 10, de ce apar? Pentru a, a angaja și autoritățile în Franța, de exemplu, în aglomerările urbane, autoritățile comunale și municipale sunt cele care dețin competențele transporturilor în orașe, autoritățile departamentelor sunt uh, responsabile de periferiile orașelor și puterea, uh, autoritățile regionale sunt uh, în afară de acest lucru și am spus 250.000 pentru a uh, integra mai bine. Doamna Sommer nu este de acord. Vom uh, include acest lucru, vom ține loc. Cu privire la observator, cred că este o structură destul de ușoară care nu face decât să ajute la schimbul de bune practici. Cu privire la buget, propunerea este poate să intrăm mai mult în detalii pe transportul de mărfuri și colete în interior, putem să facem acest lucru. La buget, dacă vrem să încurajăm, sigur trebuie să trecem și prin subiectul uh, buget. Sper că bugetul 2013-2020 se va adapta obiectivelor ca să să țină cont de noile priorități și noile politici. Și dacă e vorba de reorientare a bugetului existent. Programele Marco Polo, de exemplu, reprezintă uh, program de incitare. Apoi mai existau tot felul de alte programe, cineva care mergea pe cal, de exemplu. De ce să nu încurajăm și acest tip de transport? Apoi, mă bucur că avem rezultatele uh, Cartei Verzi. Inițiativa pe care am luat-o aceasta face ca toți cei care am uh, contribuit, am uh, oferit deja informațiile, Uh, s-au uh, înșelat când au uh, transmis comisiei acest lucru întâi comisiei, dar în orice caz încercăm să vedem cine a răspuns la toate aceste puncte. În final, doresc ca această abordare a noastră politică, care va ajunge la vot în aprilie, să ducă la un plan de mobilitate urbană europeană propusă, propus de comisie. Sper că perioada așteptăm să vedem ce, care este părerea um, comisiei. Vom valida noi comisari. Oricum, acesta este obiectivul demersului nostru. Atât vreau să vă spun, dragi colegi. De, vă propun pe 18 termen de amendamente. Deci avem o săptămână, dacă sunteți de acord îmi voi permite, dacă văd că sunt uh, amendamente de făcut, să le circul uh, raportorilor din umbră, pentru că se vor ține cont și de opiniile de azi și eventualele observații emise de experți. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru că mi-ați ușurat, ne-ați ușurat activitatea. Visto che avete applaudito, adesso dovete lavorare ați uh, aplaudat, înseamnă că ne punem uh, pe lucru. Uh, termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 februarie pentru a putea fi realizate în martie și gata pentru plenara din aprilie. Deci, pe data viitoare, la revedere! Okay.